Are de făcut înainte de a trece la următorul punct. Comisia Econ nu s-a pronunțat împotriva actelor delegate în cadrul întâlnirii de ieri. Actele delegate au fost prezentate ieri la deschiderea sesiunii plenare. Nu există obiecții, așadar, iată de ce, conform articolului 105 articolul, um, aliniatul 6 din regulamentul de procedură, acest document a fost declarat adoptat. Acest lucru înseamnă că această propunere va fi adoptată astăzi.